Good morning, Bună dimineața tuturor! Vă rog să vă așezați. I know it's very emotional to be together. Știu că vă emoționează această revedere după vacanța de vară, But anyway... Dar avem niște avem o muncă foarte importantă de făcut astăzi. Așadar vă rog să vă așezați. Deschid acum reuniunea extraordinară a Comisiei Regii. Pentru astăzi, 3 septembrie 2015. Toți membrii Comisiei Regii știu care este ordinea de zi. Dacă aveți vreo propunere în legătură cu aceasta, bun, atunci aceasta este adoptată. Comunicările președintei, una singură, bun venit. Sper să avem o reuniune fructuoasă. și sper că sesiunea de toamnă și iarnă va fi una uh, plină de succes. Vă urez toate cele bune și ca întotdeauna este o plăcere să colaborez cu dumneavoastră în Comisia Regii și sper să continuăm uh, pe aceeași linie. Deci aceasta este singura comunicare pe astăzi. Punctul 3 de pe ordinea de zi, de fapt 4, este, de fapt, uh, punctul de discuție principal al reuniunii de astăzi. Știți cu toții care sunt dificultățile economice cu care se confruntă Grecia acum. A avut loc și un summit în 12-13 iulie uh, în care s-au deschis negocierile pentru o asistență financiară sporită pentru Grecia. În acest context, Comisia a adoptat o propunere legislativă de a modifica regulamentul privind prevederile comune, privind dispozițiile comune, astfel încât să permită măsuri excepționale pentru ajutorarea Greciei. Doamna comisar, ni s-a alăturat astăzi pentru a prezenta această propunere. Vă mulțumim, doamnă comisar, este o plăcere să vă avem aici, în comisia noastră. Eu nu voi intra, deci, în detaliile acestei propuneri, pentru că vi le va prezenta doamna comisar, comisar Crețu. Dar am nevoie să... Uh, este nevoie să spun câteva cuvinte despre procedura din Parlament. Începutul oficial al procedurii va fi anunțarea din partea președintelui a, a primirii propunerii în plenara din 7 septembrie. El probabil că va numi Comisia Regii ca comisie competentă pe fond și comisiile competente pentru aviz vor fi buget, uh, Emple și PEș. Conform tratatului de la Lisabona, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social au de asemenea dreptul de a fi consultate cu privire la această propunere. Li se, va, li se vor cere avize, termenul limită fiind sfârșitul lui septembrie. Lucrul acesta Uh, uh, este negociat deja cu aceste uh, comitete. Consiliul a început deja lucrările sale. Grupul de lucru privind acțiunile structurale a discutat propunerea în 24 iulie și o va rediscuta mâine și apoi în 11 septembrie. Coordonatorii au avut o reuniune mai devreme, în dimineața aceasta, pentru a discuta diferitele metode, diferitele proceduri pe care le avem la dispoziție în comisie voi rezuma concluziile la care au ajuns uh, coordonatorii. Întâi de toate însă, îi urez din nou bun venit doamnei Crețu, comisar pentru politica regională. Ea se află aici pentru a prezenta propunerea comisiei. După prezentarea dânsei, avea membrii dreptul să uh, ia cuvântul pentru întrebări și pentru uh, observații. Voi începe cu coordonatorii. Dorim cu toții să avem reuniuni de comisie mai bine organizate, astfel încât timpul de intervenție din partea membrilor va fi limitat, astfel încât toată lumea să poată participa la discuție. Așadar, doamnă Crețu, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi, bună dimineața, este o adevărată plăcere pentru mine să mă întorc la regii. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult că ați organizat această reuniune extraordinară a Comisiei dumneavoastră pentru a analiza propunerea Comisiei de a modifica regulamentul privind dispozițiile comune. Propunerea aceasta este o măsură excepțională pentru a încerca să rezolvăm situația din Grecia și, după părerea noastră, avem uh, nevoie să ne mișcăm foarte repede. Știm cu toții foarte bine cât de dramatică este situația în Grecia. Înainte de vacanța de vară m-am adresat comisiei dumneavoastră, v-am vorbit despre uh, vizita mea în Grecia, în regiunile Greciei, am fost impresionată de devotamentul oamenilor de acolo și de munca lor. Comisia crede că Grecia chiar are nevoie de sprijinul nostru și fondurile europene pot face toată diferența. Este extrem de important să ajungem la un acord cu privire la noua propunere a Comisiei cât se poate de repede. Criza din Grecia este gravă și există probleme foarte mari de lichidități în Grecia. Grecia se confruntă cu câteva provocări enorme în ceea ce privește reformarea statului și economiei și pentru a își reabilita în mod durabil economia pentru a avea creștere economică. Deci trebuie să, să acordăm asistență tehnică și financiară. După cum știți, am adoptat o comunicare în 15 iulie, un nou început pentru creștere și ocupare în Grecia. Și știți și de summitul din 12 iulie. Știți că fondurile de la bugetul european pot să uh, dea un, o șansă unui nou început economiei grecești. Abordarea convenită la summitul de 12 iulie uh, cuprinde un program clar conform mecanismului de stabilitate. Dorim uh, să avem sustenabilitate fiscală, uh, financiară, trebuie să fie modernizat statul, să creăm un climat propice pentru investiții, astfel încât poporul grec să beneficieze de toate acestea. Se înțelege de la sine că Grecia trebuie neapărat să implementeze aceste reforme. Reforme care vor ajuta Grecia să acceseze 86 de miliarde de, uh, de euro în împrumuturi în următorii șase ani. De asemenea, se va îmbunătăți și mediul de afaceri, acesta fiind mai propice uh, investițiilor, investiții care vor contribui la durabilitatea reabilitării economiei grecești. Reformele acestea sunt uh, necesare, dar nu sunt suficiente. Ele trebuie să fie însoțite de investiții în economia elenă. Nu trebuie doar să cheltuim bani, trebuie să-i cheltuim eficient. Și în acest sens, fondurile europene pot juca un rol extrem de important. Banii sunt disponibili, dar trebuie să ne asigurăm că ei sunt folosiți pe teren cât se poate de curând. În acest context, Comisia a adoptat în data de 17 iulie o propunere de modificare a acestui regulament care trebuie să rezolve problemele de lichidități care uh, țin în loc economia grecească. Promisia se referă la actuala perioadă de programare, se asigură o alimentare anticipată a resurselor, uh, încercând să eliminăm astfel problemele de lichidități. Propunerea mai încrute măsuri pentru realizarea cu succes a programelor operaționale din ultima perioadă de programare. Haideți să vă spun ce înseamnă asta în termeni concreți. Pentru perioada Comisia propune să crească rata de prefinanțare inițială cu 7 puncte procentuale pentru FEDER, Fondul de Coeziune și FSE, dar și pentru uh, FEPAM. Această prefinanțare suplimentară va, uh, des, uh, va elibera încă un miliard de euro pentru 2015 uh, și pentru 2016, deci 500 de milioane pe an. Astfel se vor putea lansa mai multe proiecte mai repede. Această prefinanțare suplimentară va fi acoperită de solicitări de plată până la sfârșitul lui 2016 pentru ultima perioadă de programare propunem o eliberare anticipată a ultimelor 5, ultimelor 5 puncte procentuale din plățile restante, permițând astfel închiderea programelor. Apoi trebuie să eliminăm obligația de a oferi cofinanțare suplimentară, oferind o rată de cofinanțare de 100%, lucru care se va traduce prin eliberarea a 500 de milioane de euro în 2015 și încă pe atâta în 2016. Astfel uh, va fi degrevat bugetul grec, vor economisi 2 miliarde de euro. Deci, astfel vor reuși să aibă un, uh, un excedent. Astfel, vor reuși să implementeze complet programele din uh, ultima perioadă de programare care acum sunt blocate din lipsă de lichidități. Este crucial ca banii să ajungă într-adevăr la beneficiari și cât de repede se poate. Cerința este o, un management uh, sănătos al fondurilor. Noul regulament modificat cere un nou mecanism, un nou mecanism să fie stabilit din partea Greciei, astfel încât fondurile din ultima perioadă de, programare să fie folosite doar pentru plățile către beneficiari. Autoritățile grecești au adoptat deja o hotărâre comună de guvern în august pentru a uh, propune acest mecanism de ring fencing. Autoritățile grecești trebuie să ne raporteze uh, cum se desfășoară lucrurile până la sfârșitul lui 2016 și trebuie și un raport de implementare pentru ultima perioadă de programare. În ceea ce privește impactul bugetar, aceste măsuri nu uh, implică schimbări în CFM și nu afectează alocările din partea statelor membre ele vor duce la o, uh, la o alimentare anticipată a plăților, care nu va avea un efect asupra CFM. Pentru ultima perioadă de programare, uh, uh, pragul va fi mai scăzut, de fapt impactul asupra bugetului va fi mai scăzut decât ne așteptam inițial. În urma acestei evaluări bugetare, Comisia va evalua dacă este nevoie uh, de o ajustare la bugetul pentru 2016. Doamnelor și domnilor, sper că uh, suntem de acord cu toții că aceste măsuri sunt extrem de benefice pentru economia elenă. Uh, serviciile Comisiei conlucrează îndeaproape cu uh, autoritățile greșești pentru a asigura o implementare corectă a fondurilor. Se organizează grupul de lucru, se vor uh, organiza monitorizări suplimentare pentru raportare din partea autorităților uh, elene. Trebuie să, vedem, să ne asigurăm că investițiile se vor, vor avea un impact real asupra economiei și, ele vor, și că trebuie să fie sustenabile. Haideți să vă dau un exemplu de ce înseamnă aceste investiții bine țintite. Uh, colaborăm cu regi, uh, regiunea Macedonia de Est din uh, Grecia pentru a rafina și pentru a implementa o strategie uh, concentrându-se pe domeniul producției vinurilor pentru a maximiza producția din aceste regiuni. Fondurile noastre au avut o contribuție foarte bună la solidificarea economiei grecești. În ceea ce privește uh, Um, coeziunea teritorială și socială asemenea. Este foarte important să adoptăm această comisie cât se poate de repede, pentru că astfel se vor rezolva problemele de lichidități care sunt un obstacol al uh, uh investițiilor europene în Grecia, al alocării fondurilor europene în Grecia și acum uh, rămâne la latitudinea Parlamentului să adopte această uh, propunere legislativă. După părerea noastră, timpul este foarte important, trebuie să ne mișcăm repede pentru că uh, data limită pentru uh, cheltuieli conform uh, pentru alocarea plăților conform ultimului, uh, ultimei perioade de programare se apropie de sfârșit. Din câte am înțeles, Consiliul dorește și el să se miște foarte repede cu privire la adoptarea acestei propuneri legislative și contez și pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, aștept întrebările voastre, observațiile și, după cum am spus și înainte, uh, sper că această a doua Uh, sesiune parlamentară din acest an să fie una plină de succes. Vă mulțumesc din nou. Thank you, Commissioner. Mulțumim, mulțumim, doamnă comisar. Acum vom continua uh, schimbul de opinii și vom începe cu coordonatorii. Vă rog să vorbiți numai trei minute. Trei? Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această ședință extraordinară și pentru informațiile prezentate. Cred că cunoaștem cu toții situația din Grecia și decizia Consiliului. Haideți să ne concentrăm însă mai mult pe rolul nostru și anume pe rolul Comisiei Regii care pregătește un vot în plenară. Pentru mine este foarte important să nu creăm uh, obstacole în calea exprimării poziției Parlamentului. Uh, Există o problemă uh, cu calitatea informațiilor pe care le primim. De exemplu, acum ne-ați spus că dacă renunțăm la cofinanțare, atunci nu vor apărea mai puține investiții în Grecia uh, din partea uh, guvernului grec. Deci, practic, nu, vor, vom, nu vom avea la sfârșit doar 100% um, investiții, ci 105% um, investiții, pentru că, practic, și guvernul va mai investi, nu? Deci, iată, sunt foarte multe întrebări Consiliul a pus și el întrebările lui și Comisia Europeană i-a răspuns uh, în scris. Deci cred că ar trebui ca și noi să avem această posibilitate. Săptămâna viitoare, de exemplu, să transmitem uh, întrebări scrise pentru ca să primim un răspuns scris de la Comisia Europeană. Știți de ce? Pentru că mie mi se pare că toată lumea se bucură foarte mult și ne bucurăm și noi foarte mult că s-a ajuns la această decizie care să ajute Grecia momentan și care, să sperăm, chiar uh, ne va ajuta. Însă, uh, în momentul în care facem aceste plăți, banii o, banii o să ajungă direct la bănci. Și atunci, dacă ne spuneți că cel mai mare buget de investiție există deja în economie, vrem să știm care, um, ce bani vor ajunge la beneficiari. Aș vrea să primim aceste răspunsuri în scris Colegii mei au uh, foarte multe întrebări și mai mulți mi-au spus că vor să aibă dreptul de a introduce amendamente. Nu vrem să spunem pur și simplu că nu, nu vor exista amendamente, pentru că noi nu avem de unde să știm dacă nu cumva Consiliul va avea amendamente. De ce să renunțăm la dreptul nostru de a introduce amendamente? Am învățat acest lucru anul trecut. Am văzut că a trebuit să ne luptăm cu celelalte investiții, um, cu celelalte instituții pentru a uh, ni se respecta drepturile. Deci, practic, ar trebui să avem um, acces la informații și să putem să ne pregătim pentru reuniuni. Altfel, PPE-ul nu este mulțumit. În concluzie, revin, spun din nou că PPE-ul dorește o procedură ordinară. Vă amintesc că anul trecut am anulat reuniuni ale Comisiei Regii pentru că nu aveam puncte pe ordine de zi. Noi acum suntem dispuși să organizăm reuniuni extraordinare pentru ca să ne folosim de dreptul nostru la cuvânt. Cum, cum se face că alții au dreptul să-și exprime opinia și noi totuși nu reușim să desfășurăm această procedură decât în două-trei luni? Cred că Parlamentul ar trebui să le respecte dreptul uh, europarlamentarilor. Așadar, aș vrea să existe o dezbatere corectă în uh, Comisia Regii în legătură cu procedura care se va alege și vrem răspunsuri scrise, nu pur și simplu vorbite. Mulțumim, domnule Van Nistelrooy, vă răspund eu. În aprilie am anulat o ședință a Comisiei pentru că nu avea nimic de a face cu uh, problema pe care o discutăm astăzi. Este adevărat. În plus, toată lumea face tot ce poate pentru a îmbunătăți activitatea Comisiei în contextul activității Parlamentului European în general. Asta pentru că toate comisiile au probleme în acest mandat al Parlamentului European. Deci haideți să nu amestecăm lucrurile haideți să ne concentrăm asupra situației cu care ne confruntăm în prezent. Este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm astăzi și trebuie să o discutăm. Doamnă Creol, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că știm cu toții că ne găsim într-o situație extremă, într-o situație excepțională și aș vrea să mulțumesc Comisiei europene că după um, reuniunea din 12-13 iulie a avut o reacție atât de rapidă și a venit imediat cu o propunere. Din punctul meu de vedere, am putea să hotărâm asupra acestei propuneri chiar și astăzi, fiindcă pur și simplu nu avem ce să spunem împotriva ei. Totuși, înțeleg că nu se poate face totul așa de repede, înțeleg. Uh, dar ideea este că Parlamentul European are obligația, are obligația, doamnelor și domnilor, să ajute poporul grec. Și am dezbătut deja, ne-am gândit deja destul în Parlament de ce avem nevoie pentru ca poporul, poporului grec să-i meargă mai bine și ne-am, gând- ne-am spus întotdeauna că trebuie să existe mai multe investiții în Grecia pentru ca economia să-și revină și pentru ca oamenilor să le meargă mai bine, să aibă locuri de muncă și să uh, beneficieze de asigurare asigurări sociale. Și atunci, cine poate să aibă ceva împotriva ideii ca, printr o procedură simplă, să obținem acest uh, lucru cât mai repede? Evident că se pot pune întrebări statele membre au pus deja întrebări și toată lumea poate să citească răspunsurile, dar sincer nu văd la ce întrebări ne mai putem gândi, cu ce întrebări mai putem veni cu, um, citind aceste simple pagini um, ale propunerii. Pur și simplu, toate întrebările și-au găsit răspunsul. Nu există costuri suplimentare, dar pur și simplu se ajută uh, toate proiectele care au pornit în Grecia și se pornesc proiecte noi și sunt bani care au fost prevăzuți pentru Grecia și, practic, um, ei doar vor fi plătiți cât se poate de repede. Deci, sincer, eu și grupul meu nu vrem să dezbatem acum dacă noi, Parlamentul, trebuie să ne folosim de dreptul de a um, aborda totul printr-o altă procedură, procedura ordinară sau procedură mai lungă. Este o procedură, um, este o situație excepțională și trebuie să uh, luăm măsuri excepționale, trebuie să ne mișcăm cât mai repede și trebuie să solicităm Consiliului să aibă aceeași atitudine. Am văzut de destule ori că Parlamentul are intenții foarte bune uh, și totuși uh, um, lucrurile se întârzie la Consiliu. De aceea trebuie pur și simplu ca cele două instituții mână în mână să se miște repede pentru ca să ajute Grecia. Mulțumesc! Mulțumim. Nu văd reprezentanța ai ECR. Este cineva? Da, văd că este cineva. Domnule Maries. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής σας. Eu nu sunt membru al comisiei, dar aș vrea să vorbesc și eu despre câteva probleme. Uh, în primul rând, și noi am vrea să urăm bun venit doamnei comisar. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să se uh, gândească la ce datorii are Grecia, pentru că în ultimii cinci ani Grecia și-a făcut 240 de, de, datorii de 240 de milioane de euro și totuși șomajul este uh, foarte mare și sărăcia este foarte gravă în Grecia, deci este clar, clar că um, um, programul nu a funcționat. Din acești bani, o mare parte provine de la um, Banca Centrală Europeană și o parte um, din bani vin și de la femei. Asta înseamnă Asta înseamnă practic că puțin bani ajung în Grecia. La acest lucru trebuie să se gândească Parlamentul pentru că acest program nu este îndreptat numai împotriva poporului, este de-a dreptul un um, program de austeritate care se bazează pe reducerea pensiilor și a salariilor. Deci, practic, este un program care doar plătește obligațiunile și îl salvează pe domnul Draghi iar, cel, iar faimosul al treilea pachet, iar faimosul pachet numărul 3 de credit a legat utilizarea uh, pachetelor de uh, fonduri de um, pachetele de creditare. Și nu este corect pentru că utilizarea fondurilor europene ar trebui să fie liberă uh, și niciun alt stat european nu este obligat să îndeplinească anumite condiții pentru a le utiliza. În al treilea rând, aș mai vrea să spun un lucru pe care l-am mai spus și care ar trebui să fie um, valabil pentru toate statele membre care um, au luat credite de la Uniunea Europeană și anume că fondurile europene trebuie să le fie în, continuu dispon- în, în continuare disponibile. Uh, Scăderea deficitului uh, bugetar duce de obicei la, și la reducerea banilor disponibili pentru investiții, ceea ce înseamnă că nu va mai putea exista o cofinanțare din partea Greciei. Deci, practic, um, Europa uh, dă bani Greciei pentru cofinanțare, dar Grecia nu are bani pentru a asigura această cofinanțare, partea ei de finanțare. Concluzia mea este că deja este prea târziu pentru anumite um, programe care au pornit deja prin cofinanțare. Și cred că la cofinanțarea aceasta trebuia să se renunțe deja de mult, nu doar pentru Grecia, ci și pentru alte state membre. Și iată că acum vine Parlamentul European și sprijină o inițiativă care este necesară dacă ne dorim ca um, programele de fonduri să fie cu adevărat eficiente. Mulțumesc! Mulțumim. Din partea ALDE? Poštovana gospođo predsjednice, poštovana gospođo povjerenice. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Mă, mulțume, ă, mă bucur foarte mult că putem să auzim punctul dumneavoastră de vedere. Este un moment foarte important, iar prezența dumneavoastră aici este crucială și ne bucurăm că putem organiza o dezbatere argumentată și sper că vom putea lua decizii care să ajute Grecia și poporul elen. ALDE a votat pentru procedura simplificată, fără amendamente și noi sperăm să reușim să respectăm toate termenele pentru a arăta că Parlamentul European este dispus să se lanseze în această încercare de a crea noi posibilități de dezvoltare pentru Grecia. Fondurile care ar putea fi folosit pentru Grecia sunt destinate unor proiecte specifice iar aceasta este prezumția, aceasta este precondiția pentru începutul unei noi dezvoltări. După cum a spus și colegul meu, uh, aceste fonduri uh, ar trebui folosite corect pentru proiecte specifice ca să nu ajungă la uh, baroni sau la bănci. Iar acesta este lucrul care mi se pare cel mai important. Dar s-ar părea că aceste 86 de milioane vor fi folosite pentru domnul Draghi. Domnule Maries, nu putem accepta intervenția dumneavoastră. Nu se poate să discutăm așa în comisie. Deci, domnule Iacovcici, vă rog. Este clar că colegul meu, uh, domnul Marias, nu a înțeles ce vroiam eu să spun, dar o să vorbim la cafea mai târziu, mai amical. În total vreau să spun că este un moment um, Uh, foarte bun pentru că s-ar părea că Parlamentul poate să ia o astfel de decizie și vrem să uh, ne arătăm solidaritatea și sprijinul. Evident că ALDE nu este extrem de fericit uh, de situația în care ne găsim, dar ideea este că avem posibilitatea de a lua o anumită decizie și noi suntem pregătiți să ne arătăm sprijinul pentru astfel de decizie, pentru că, după cum spuneam, dorim o procedură simplificată, fără amendamente și ne așteptăm ca și celelalte grupuri să își arate solidaritatea cu Grecia. Mulțumim. Domnule Omarje, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul comisar, vă mulțumesc uh, pentru vizită. Aș vrea și eu să subliniez faptul că Comisia a avut o reacție foarte rapidă, punând imediat în aplicare decizia Consiliului European. Acum celelalte instituții, Consiliul, Parlamentul, trebuie să aibă o reacție la fel de rapidă pentru a face față la elementul care mi se pare mie absolut central și anume um, situația urgentă cu care ne confruntăm. Ne găsim într-o situație de urgență și trebuie să ținem cont de acest lucru în Comisia uh, Regii. De ce? De ce spun că este vorba despre o situație de urgență? pur și simplu pentru că dacă Grecia nu pune în aplicare foarte rapid un anumit număr de măsuri operaționale pentru a um, folosi fondurile din 2007-2013, circa 2 miliarde de euro se vor pierde. Și știm cu toții că Grecia uh, are o nevoie foarte acută de lichidități. Toată lumea de aici cunoaște această situație credeți că ar face onoare instituțiilor europene ca într-o situație ca a Greciei să se piardă 2 miliarde de euro? Așadar, noi trebuie să creăm condițiile uh, pentru ca Grecia să reacționeze și ea rapid. Așadar, după cum spuneam, într-o situație excepțională trebuie să luăm măsuri excepționale măsuri excepționale din punct de vedere procedural, motiv pentru care grupul nostru susține procedura simplificată fără amendamente. De asemenea, trebuie să luăm măsuri excepționale și pe fond, iar aceasta este propunerea pe care ne-ați înaintat-o dumneavoastră. Vreau însă să insist, doamnă comisar, și asupra faptului că această propunere are un efect bugetar neutru, deci practic nu aduce niciun cost suplimentar la bugetul Uniunii Europene. Așadar, cred că ați înțeles foarte bine poziția uh, grupului nostru, GUE, și anume că vrem să se pună în aplicare articolul 50 cu 1 din regulament. Mulțumim you, Mrs. Mulțumim, doamna Vamă. Mulțumesc, doamnă comisar, bine ați venit. Și noi, verzii, ne bucurăm foarte mult de propunerea pe care ați înaintat-o și cred că toată lumea este de acord. Toată lumea știe că acest pachet nu va rezolva criza din Grecia, dar este clar că va ajuta investițiile și mai ales fondurile structurale sunt foarte importante și în ultimul an au fost foarte importante pentru dezvoltarea economiei în Grecia. Cred că în prezent este foarte important să ne mișcăm foarte repede și să um, dăm drumul la cât mai mulți bani pentru ca să avem proiecte durabile în uh, Grecia. Mai ales asistența tehnică este un element foarte important pentru punerea în aplicare a proiectelor din Grecia. Evident că ne pare rău că nu există fonduri suplimentare, ele nu sunt suficiente, dar nu ăsta este momentul momentul în care să discutăm despre uh, rezolvarea crizei din Grecia. Oricum, această propunere este foarte importantă și uh, temporizarea este foarte importantă. Trebuie să ne mișcăm foarte re repede și dacă nu folosim procedura simplificată, nu mai are niciun rost toată procedura. Uh, noi, ca europarlamentari, avem uh, o responsabilitate, trebuie să ne mișcăm repede și vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere, pentru reacția rapidă și, și noi, după cum am spus, susținem uh, o procedură simplificată, altfel am fi complet irresponsabili. Demato? Mulțumesc, doamna Demato. Grazie, președinte. Ringrazio la comisaria per la prezență. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc doamnei comisar pentru prezență. Vă mulțumim și pentru um, explicațiile cu privire la schimbarea regulamentului. Dată fiind situația tragică din Grecia, pot să vă spun că așteptăm cu interes această creștere, această sporire a resurselor financiare disponibile pentru um, actuala um, perioadă de programare. Am solicitat mai multă flexibilitate pentru Grecia și ne pare rău că măsurile de austeritate care au fost uh, obligatorii pentru Grecia au fost menținute. Noi considerăm că ar fi mult mai uh, bine să fie mai mulți bani disponibili. Cred că, în general, în, în ceea ce privește politica de coeziune, trebuie să ținem cont de faptul că Grecia a reușit să absorbă multe fonduri. Cred că trebuie um, să susținem statele membre uh, care nu sunt foarte sigure că propunerea este bună, în sensul că trebuie să le asigurăm că nu, nu prin această propunere nu există costuri suplimentare. Toate, toți banii au fost prevăzuți în CFM. Deci, practic, um, bugetul pentru dezvoltare um, socială și regională nu va fi modificat, așa că și noi susținem procedura simplificată fără amendamente. Thank you, Mrs. D'Amato. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna D'Amato. Uh, care sunt colegii care doresc să mai intervină? Oui, merci, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Din punctul nostru de vedere, este ceva foarte clar. Comisia Europeană se comportă față de Grecia ca un fel de pompier, dar și uh, piroman. Pentru că, de fapt, această criză care afectează Grecia provine din uh, politicile de austeritate pe care Comisia, de fapt, le-a impus. Uh, și Eurogrupul. Deci mie mi se pare așa de necrezut. Se pare că statele membre nici măcar nu mai au posibilitatea să cofinanțeze investiții uh, uh, până la 5% din fonduri europene. Și spuneam piroman pentru că uh, domnul Jean-Claude Juncker încearcă cu disperare să stingă un incendiu, dar nu mai reușește să-l stăpânească, pentru că de fapt încearcă să intensifice politica de coeziune în această țară. De fapt putem spune pe scurt că Uniunea Europeană de fapt dă pe de o parte cu mâna stângă, cere ea cu mâna dreaptă înapoi. Și nu ne putem aștepta la efectele scontate, pentru că această țară este asfixiată din cauza datoriei și este asfixiată de moneda unică, euro, care astăzi creează un climat economic în plină depresie. De aceea, pentru a ne servi de fonduri europene, pentru a relansa economia, nu mi se pare mie ceva bun pentru a pune capăt acestei hemoragii din Grecia, pentru că nu se respectă diferitele principii care uh, trebuie să fie aplicate tuturor fondurilor europene. Și, de altfel, multă lume a spus acest lucru și uh, s-a auzit acest lucru și în dezbaterile noastre de astăzi. S-a vorbit despre o uh, eventuală um, a datoriei. Pentru că întrebarea este cum poți să faci, uh, cum poți să plătești peste 20 de miliarde de dobânzi numai pentru 2015, știind că se deblochează 2 miliarde doar pentru Grecia. Și mai aveam și o altă neriniște. S-ar putea să deschidem astfel o adevărată cutie a Pandorei, pentru că foarte multe alte state membre ar putea și ele, la rândul lor, să ceară niște ajutoare excepționale cu o cofinanțare de 95 uh, până la 100%. Așa că răspunsurile găsite nu sunt la înălțimea problemelor cu care ne confruntăm. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, și acum putem continua cu lista membrilor înscriși la cuvânt din partea Comisiei uh, Regii, care și-au uh, exprimat dorința de a participa la discuții. Mai întâi, domnul Blanco Lopez și apoi domn, doamna Pirachi. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor astăzi pentru propunerea Comisiei, care este o propunere excepțională pentru țara noastră și ne va permite să avem un nou început și să facem față dificultăților cu care ne confruntăm. Ceea ce propune Comisia, dacă e să îl combinăm și cu o simplificare a procedurilor, acest lucru ar putea să reprezintă un adevărat sprijin uh, la economia Elena, să ne permită să facem economii și să ajungem la un total de 3,5 miliarde de euro pentru întreaga perioadă. Deci 2007-2013 uh, și următoarea perioadă de finanțare. Și uh, știți foarte bine că noi vom avea alegeri în septembrie, în data de 20 septembrie în Grecia. Și avem două partide politice, uh, Noua Democrație și Siriza, care sunt foarte la întrecere. Uh, cu partidele tradiționale. Și uh, eu vorbesc în numele noi democrații. Noi suntem pentru reformele structurale și avem nevoie de această posibilitate de a relansa economia asta cât mai repede. Sunt conștientă de faptul că și alte state membre s-ar putea să aibă diferite măsuri asemănătoare, să solicite măsuri excepționale. Însă noi astăzi trebuie să punem capăt acestei situații în Grecia, așa că sunt pentru o procedură simplificată și pentru oferirea Greciei o șansă cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult. Am uitat să precizez, spune doamna președinte, că intervențiile dumneavoastră vor fi limitate la două minute. Mulțumesc foarte mult, doamna Pirachi. Noastră v-ați încadrat în aceste două minute. Mai inter... Așa cum doamna Bresu. Eh, grazie. Eh, non dico nulla sulla procedura. Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu vreau să mă refer la procedură, pentru că coordonatoarea noastră a luat deja cuvântul pe acest subiect. Însă, vroiam să mă refer la la acest subiect dintr-un anumit punct de vedere. De prea multe ori trebuie să modificăm rata de cofinanțare în politicile regionale din cauza unor situații de criză. Eu aș sugera doamnei comisar să se gândească eventual la o, ceva modificări mai structurale care să permită Comisiei Europene să introducă această măsură în momentul în care există garanții suficiente și anume că vor exista cofinanțările necesare, că această rată poate fi modificată fără să trebuiască de fiecare dată să modificăm regulamentul. Pentru că știm cu toții că rata de cofinanțare a, a uh, statului față de colectivitățile locale este pusă sub semnul întrebării de fiecare dată când există o situație de criză. O a doua observație. Știm foarte bine că atunci când intervine o situație de criză se reduc investițiile. Și asta e ceva foarte bine cunoscut, cresc uh, cheltuielile și atunci ar, poate, poate ar fi bine să modificăm pactul de stabilitate și creștere și să ținem seama și de uh, evoluția uh, cheltuielilor curente. Noi spunem acest lucru dintotdeauna. ar trebui ca investițiile să fie scoase din uh, felul în care calculăm deficitul unei țări și să vedem felul în care, dacă nu se modifică la nivel mai structural, mai profund anumite politici bugetare ale Uniunii Europene, atunci e clar că vom avea consecințe și anume un risc un risc pentru acele țări confruntate cu o situație dificilă și anume ca investițiile să fie reduse, deși acestea sunt elementul principal care va permite o relansare a economiei. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Novak. Thank you, Chair and dear Commissioner. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar. Mai mult decât oricând, înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă în Grecia, ce, cum se simt oamenii de acolo, pentru că, vă spun sincer, nici bulgarii nu trăiesc mai bine decât grecii eu sunt convins că poporul elen și țara, Grecia, are nevoie, au nevoie de ajutorul nostru și Parlamentul European a fost întotdeauna un garant al solidarității. Parlamentul European a fost întotdeauna pentru o abordare rapidă pentru a putea avea o solidaritate manifestă. Și acum, iată, Grecia poate fi un uh, beneficiar. Și tocmai pentru că Parlamentul European a fost întotdeauna foarte activ și a avut un rol foarte activ în întregul proces, în uh, diferitele proceduri, iată că încă o dată trebuie să fim foarte reactivi. Și cred eu că trebuie să ne menținem poziția și anume să ne putem exprima poziția, opiniile și să avem cel puțin dreptul să adresăm câteva întrebări. Câteva întrebări către comisie pe durata întregului proces. Evident, trebuie să facem acest lucru cât mai repede cu putință suntem, am fost prima comisie care a votat pentru ajutorul acordat Greciei. Prima comisie din întregul Parlament, așa că putem să facem acest lucru și să facem uh, modificările necesare în acest dosar. Deci, am fost pentru foarte multe alte modificări care poate nu ne conveneau nouă neapărat în Bulgaria am uh, vrut să existe modificări, cum ar fi anumite uh, derogări de la regulile N plus 1, N plus 2, N plus 3. Am acceptat acest lucru, am uh, votat pentru. Însă acum cred eu că ar trebui să punem accentul nu numai pe situația care există în Grecia, ci și poate și în alte state membre și să avem un răspuns coerent. Ce putem face? Da, acceptăm niște excepții acum pentru un anumit stat membru, dar dacă mâine și un altul cere astfel de excepții, ce vom face? Eu sunt pentru astfel de excepții, eu sunt pentru solidaritate și sprijin față de Grecia, cât mai repede cu putință, însă nu doar pentru Grecia. Mai sunt și alte state membre care suferă de pe urma crizei uh, și nu mai puțin decât Grecia. Mulțumesc! Cu microfon, vă rugăm. Fare Două observații, anche molto... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea și să fac două observații destul de simple comparativ cu ce au spus colegii. Eu cred că trebuie să acționăm și trebuie să acționăm rapid. E ceva indispensabil și sunt deci pentru o procedură rapidă, fără modificări, fără amendamente. Dar, în același timp, și mă adresez astfel colegilor din partea PPE, în același timp, noi Trebuie să avem și un rol mai activ, să regăsim un rol mai activ pe acest dosar în Parlamentul European. Și nu numai, ci și pe toate chestiunile cu care ne confruntăm. E un subiect pe care l-am abordat deja în trecut și care va fi în continuare de actualitate felul în care vom depăși acest mecanism intitulat Troică, felul în care Parlamentul va putea acționa, în așa fel încât Comisia Regii să aibă un rol uh, de protagonist central, de actor principal în acest dosar. O procedură accelerată nu înseamnă că nu mai avem nimic de spus. O procedură accelerată înseamnă că îndeplinim o funcție uh, care, în mod normal, revine comisiei, în așa fel încât să deblocăm situația. Noi revendicăm un rol mai pregnant pentru Parlamentul European și uh, ar fi uh, uh, păcat să ajungem la un blocaj ca urmare a deciziei de luna iulie. Bun, eu sunt de acord să acționăm rapid și vă invit pe toți să analizați cu atenție ceea ce propune Comisia. Haideți să nu irosim toate eforturile făcute până în prezent pe marginea acestui dosar și aș dori să o invit atât pe doamna comisar cât și pe președintele Comisiei Europene. Deci lansez o invitație. Ați putea eventual să redactați un document. E clar că Grecia are probleme, dar nu e o problemă doar specifică a Greciei. Și în Italia sunt probleme. Și faptul că există o uh, cumulare a uh, surselor de uh, finanțare. Nu trebuie să ne focalizăm doar pe Grecia, ci e vorba de o chestiune cu adevărat eminamente europeană. Uh, pentru că trebuie să analizăm felul în care calculăm anumite lucruri, cheltuielile curente, uh, contribuțiile la buget. Nu e o problemă specifică, lena. Asta există și în alte state europene. De aceea vreau să mă adresez tuturor colegilor în mod foarte amical. Haideți ca din aceste discuții să nu iasă încă o nouă confruntare pentru o decizie luată pe un, un subiect uh, rapid, ci să, ne să, să găsim prin aceste discuții, prin aceste decizii, un rol de prim plan pentru Parlamentul European. Să nu pierdem uh, ceea ce am reușit să câștigăm ca și prerogative pentru Parlamentul nostru până în prezent. Și să menținem o legătură puternică cu Comisia și Consiliul în așa fel încât să discutăm cât mai bine și cât mai în profunzime aceste subiecte, pentru că ne vom confrunta în următoarele luni, în următorii ani, din nou cu aceste probleme. Și dacă nu facem acest lucru, atunci am face o dublă greșeală. Deci, ceea ce putem face acum este să hotărâm rapid, să acționăm rapid și în același timp să nu pierdem și eforturile și beneficiul acestor eforturi din trecut. Mulțumesc foarte mult, domnul Bogovici acum. Hello prost pretok ljudi in pa skupna valuta so dve od velikih vrednot. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamna președinte. Moneda europeană reprezintă o valoare foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, politicile de coeziune de asemenea reprezintă o valoare adăugată a Uniunii Europene. Și fondurile structurale în Uniunea Europeană sunt absolut cruciale pentru investiții în statele membre care se confruntă cu o situație de criză, cum ar fi Grecia. Grecia este una dintre aceste state. Și în perioada 2015-2016 noi trebuie să sporim asistența acordată Greciei și propunerile pentru o procedură simplificată și pentru o accelerare a demersurilor în așa fel încât să avem investiții în Grecia cât mai repede cu putință, e ceva, un, o propunere pe care eu o pot susține pe deplin. Și am, e clar că există, au existat discuții în ceea ce privește criza financiară din Grecia în trecut. Am discutat și despre criza monedei euro din Grecia în, uh, în uh, întâlnirile noastre precedente. Însă uitați că acum avem și o altă criză care bate la ușă și anume a refugiaților. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul domnul Van Ilterbach. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mă exprim în limba utilizată de colegul meu de adinar, în așa fel încât să nu avem probleme de comunicare. Am fost surprins când s-a evocat procedura adinar din partea PPE. Uh, am o întrebare, concret. Care sunt îndoielile dumneavoastră în ceea ce vrește propunerea comisiei? Care sunt problemele pe care le întrevedeți în această propunere? De ce credeți noastră că ar putea să existe eventual o, propunere, o nevoie de modificare, de amendamente? Uh, Uh, prefer să las și pe alți colegi care eventual să intervină așa fel încât să-mi răspundă la această întrebare. Bucart. I'm afraid... Da, e ca un fel de cartonaș albastru, însă cred eu că o să trebuiască să dați un răspuns la un răspuns rapid. Domnul Val prefer să nu răspund acum, ci să intervin eventual la final, uh, în momentul în care ajungem la, și, uh, la, la concluziile acestei dezbateri. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dragi colegi, Grecia a fost foarte afectată de politicile de austeritate și de, instaurate de Troica, pe care noi le considerăm acum a fi o eroare și nu numai noi, Parlamentul European, ci și Comisia. În al doilea rând, Grecia a fost o victimă a unor dinastii uh, cleptocratice și e clar că situația aceasta este una excepțională care necesită măsuri excepționale. Așa că haideți să adoptăm această procedură rapidă, așa cum s-a fost propus, cum s-a propus în mod înțelept din partea Comisiei Europene. Posibilitatea de a explora această chestiune a capacităților de finanțare, de cofinanțare, care este valabilă nu numai pentru Grecia, ci și ulterior pentru alte state membre. Și la final o întrebare idiotă, dacă îmi permiteți. Sincer, n-am înțeles. Cum se face că din diferite motive astăzi Frontul Național și PPE-ul sunt împotriva unei proceduri accelerate? Pentru că Uh, Grecia se află înainte de alegeri și uitați-vă care este mesajul pe care noi, Parlamentul European și forțele pro-europene le transmitem către poporul elen chiar înainte de alegeri. Vă rog să vă gândiți, e o, o întrebare care necesită un răspuns astăzi. Eu ca și român, ca și socialist, sunt pentru propunerea făcută de comisie. Mulțumim, mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Și acum domnul Monscu. Doamna președinte. Doamna președinte, dragi colegi, N-aș vrea să intervin asupra procedurii, pentru că știți că sunt absolut de acord cu uh, doamna coordonator, care a luat cuvântul în numele nostru. Însă aș vrea să spun că trebuie să acționăm, să acționăm într-o situație de urgentă. Trebuie să salvăm Grecia, trebuie ca fondurile să fie disponibile și să fie disponibile rapid, în așa fel încât să putem utiliza mecanisme specifice pentru Grecia. Dar întrebarea mea este următoarea dacă mi-aduc aminte, acum cinci ani am dat deja câteva miliarde Greciei. Noi, ca și responsabili politici, ca și oameni politici, avem datoria de a ne pune întrebarea cum să facem în așa fel încât banii aceștia, care sunt foarte importanți și care vor fi alocați, uh, Uh, să ajungă la beneficiarii potriviți, adică poporul elen, cel care se suferă, care se confruntă cu, cu, cu dificultăți. Aceasta este îngrijorarea noastră majoră, pentru că chiar dacă avem încredere în guvernul, indiferent care ar fi el la putere, cred eu totuși că întrebarea merită să fie pusă. Oare n-ar trebui să avem un fel de raport de etapă, de evaluare intermediară, în așa fel încât să putem evalua lucrurile an de an în așa fel încât să nu cumva să venim la o, trei ani interval și să ne confruntăm cu exact aceeași probleme cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc și acum domnul, doamna Reintke. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you, Madam... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră și eu, uh, referindu-mă la uh, discuții referitor la procedură, eu cred că această propunere a Comisiei va avea un impact pozitiv și dacă nu acționăm repede, impactul pozitiv se va pierde în timp, așa că suntem pentru o procedură rapidă. Acum, eu aș vrea să merg cam în aceeași direcție, pentru că întrebarea este nu doar când vor avea loc investițiile și cum vor avea, uh, cum se vor organiza ele, ci întrebarea este dacă vor exista. Uh, pe de-a întregul. Și am discutat cu autorități locale care ne spuneau că de multe ori le lipsesc capacitățile administrative, posibilitățile de a implementa concret fondurile structurale. Așa că profit de prezența Comisiei astăzi pentru a pune întrebări dacă există și programe de asistență tehnică. Cum anume Comisia Europeană va susține autoritățile locale în implementarea acestor proiecte? Pentru că chiar dacă noi acționăm rapid și cu o procedură accelerată, uh, e clar că uh, um, autoritățile elene au nevoie de ceva timp pentru a putea absorbi toate aceste fonduri. Deci e nevoie de personal care să fie trimis din partea Comisiei Europene pentru a construi capacități acolo, la fața locului, la nivel local, pentru a ne asigura că banii banii vor fi și investiți în proiecte durabile pentru că nu e vorba doar de o investire a banilor așa teoretic, ci de o investire a acestora în proiecte sociale pozitive, uh, cu efecte pozitive. Poate eventual Comisia ne poate prezenta câteva informații în acest sens. Cum anume va face acest lucru? Thank you very much. Vă mulțumesc foarte bine, doamna Michel. Mulțumesc, doamnă președinte și doamnă comisar. S-au spus deja foarte multe și, uh, per total, sunt de acord, mai ales cu ceea ce a spus doamna Kiel din partea socialiștilor. Cred că această dezbatere uh, trebuie să nu se apropie de probleme ideologice sau electorale, pentru că uneori mi se pare că această dezbatere este folosită pentru a se aștepta, uh, pentru a se întârzia, pentru a se aștepta rezultatele anumitor alegeri. Și mai vreau să spun un lucru. Unii vorbitori uh, discută ca și cum s-ar vorbi aici despre cadouri care se fac Greciei. Să nu uităm cu toții că Aici, în această sală, de multe ori am avut dezbateri cu privire la cât de eficace este utilizarea fondurilor structurale și ne-am dat seama de multe ori că uh, mecanismele Uniunii Europene au anumite limite și acest lucru trebuie schimbat. Și acum avem un exemplu de situație în care avem o metodă simplă de a schimba lucrurile în bine. Alții spun că ar putea apărea și alte state membre care doresc același uh, lucru și evident că dacă este o soluție bună, putem să o folosim și pentru alte state membre. nu trebuie să vorbim aici despre uh, detalii, sincer, despre detalii tehnice, despre tot felul de probleme mini, uh, foarte mici. Să nu uităm că întrebarea este o întrebare fundamentală și anume cum să utilizăm mijloacele lichide pe care le avem astfel încât ele să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Doamna Crețu a răspuns deja în iulie la întrebarea mea. Ne-a spus că mulți bani pur și simplu nu ajung în Grecia și despre asta este vorba acum. Iată că Comisia a avut o reacție și atunci să nu fim noi cei care trag frâna. Thank you. Thank you. Președinta, mulțumesc foarte mult. Doamna Malefici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Eu cred că propunerea comisiei este foarte bună și necesară. Nu voi intra în detalii referitoare la alte țări, pentru că trebuie să ne gândim la o procedură accelerată și uh, trebuie să aducem fonduri din fondurile de coeziune în toată Europa. Multe țări se află într-o situație dificilă. Nu e bine să acționăm doar atunci când se aduce într-o situație tragică, așa cum uh, uh, este cea din Grecia astăzi. Deci, aceste schimbări permanente în regulamente trebuie să fie discutate. Aș dori totuși să subliniez că pentru ultima perioadă de programare, propunerea dumneavoastră este să creșteți rata de prefinanțare, adică rata de cofinanțare până la dar trebuie să ținem minte că este vorba despre cheltuielile, despre proiectele eligibile. Grecia trebuie să se gândească cum poate să, um, să contracteze bani pentru proiectele care în momentul de față nu sunt eligibile. Deci, dacă puteți să ajutați Grecia să facă astfel de proiecte sau să schimbe proiectele, ar fi foarte bine. Apoi, tot legat de ultima perioadă de programare, îmi cer scuze, noua perioadă de programare, spune vorbitoarea, ați spus că rata de prefinanțare va crește, astfel încât Grecia să primească fonduri suplimentare prin prefinanțare. Și aici sunt de acord cu colegii mei. Cum putem să sprijinim implementarea? Cum ne vom asigura că Grecia va folosi într-adevăr aceste fonduri și că nu va fi obligată să le înapoieze la 31 decembrie 2016? Pentru că aici, în regulament, se folosește cuvântul dacă și posibilitatea rămâne deschisă. E important să ne gândim. Președinta, domnul Calve. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, foarte pe scurt. Mai întâi, nu cred că se merită să mai discutăm, pentru că așa a spus și coordonatorul nostru, e o măsură necesară și e, aș putea spune, din păcate, chiar un fel de, e un pic asemănător cu niște măsuri umanitare aproape. Uh, e vorba de o situație excepțională, deci atunci nu văd cum n-am putea noi să refuzăm uh, un astfel de ajutor, ajutor care este strict reglementat, uh, și acordat de către instituțiile europene. Nimeni nu poate pune acest lucru în discuție. Decizia Comisiei o sprijin pe deplin. Dar aici ne aflăm într-un parlament și aș vrea să sprijin câteva, să mă refer la câteva intervenții uh, colega din Germania, din Aori, și să sprijin ideea că este, din punct de vedere tehnic, dar și politic, este foarte important să ne asigurăm că aceste măsuri vor funcționa să ne asigurăm că vor acoperi nevoile poporului elen și că vor acoperi nevoile instituționale ale democrației elene. Și în acest sens sunt pe deplin de acord asupra faptului că e nevoie de o uh, măsură de control în paralel cu această măsură de ajutor. Pentru că nu ne putem permite încă o dată ca acești bani să fie prost utilizați, eu știu, uh, prost cheltuiți sau poate chiar necheltuiți. Deci, cred eu că uh, Comisia noastră Regii poate, prin anumite rapoarte semestriale, să instaureze o anumită măsură de control pentru a ști exact ce se întâmplă cu acești bani, să ne asigurăm că aceștia ajung la poporul elen. Și acum, așa cum spunea și colegul nostru, e clar că această situație dificilă nu se află doar în Grecia, poate exista și în alte țări. Și trebuie să, uh, să ne asigurăm că există o capacitate administrativă, instituțională de a utiliza aceste fonduri. E clar acest lucru și uh, știu că acest lucru se poate întâmpla și, într-un, și în alte state membre, e adevărat, e adevărat. Acestea sunt regulile jocului. Însă ceea ce trebuie să facem noi este să ajutăm aceste țări, ceea ce înseamnă să investim timp, energie și bani în îmbunătățirea propriilor lor instituții la nivel local. Deci e o muncă ce ar putea fi foarte utilă și cred că în acest sens Comisia Regi ar putea să aibă un rol important. Thank you. Președinte, mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor de pe lista mea este doamna Rodriguez. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu sunt din Portugalia, o țară care și ea a fost masacrată de politicile de austeritate. Rezultatul uh, a fost sărăcirea și mai mare a populației. Avem oarește dubii în ceea ce privește aplicarea, implementarea acestor investiții. Asistența tehnică este foarte importantă aici, atunci când există politici de austeritate. Trebuie să vedem ca uh, regimul de investiții să se simplifice. Președinta. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, din câte văd. Domnul Van Nistelrooy dorește să reacționeze. În ceea ce privește luarea de decizie și procedura, cred că mai bine trebuie să ascultăm pe doamna comisar înainte. În regulă, spune doamna președinte. Dacă nu mai există contribuții din partea membrilor, aș dori și eu să spun câteva cuvinte în calitate de președinte al acestei comisii. Această reuniune extraordinară este una extrem de importantă. Motivul este că noi încercăm să ne asumăm această responsabilitate și să ne luăm datoria de a rezolva problemele din Europa în serios. Trebuie să găsim soluții în uh, limita competențelor noastre ca Parlament. Noi susținem procedura simplificată. Nu susținem o procedură care să fie fără niciun fel de posibilitate de control sau posibilitate de a depune amendamente. Nu. Noi încercăm să fim, să acționăm, acționăm în mod eficace. Dacă nu vom face așa, vom pierde foarte mult timp, după părerea mea. Nu vom face decât să ne adâncim în discuții și vom pierde efectul, vom pierde sprijinul uh, pentru poporul elen. Aceasta este părerea mea. Sunt de acord cu toți colegii care au subliniat rolul pe care ar trebui să-l aibă Parlamentul în control și în uh, tragerea de învățăminte din diferite situații din Uniunea noastră. Înțeleg mesajele pe care le-ați transmis și sunt încredințată că împreună putem găsi o metodă de a ține situația din Grecia sub control și de a uh, urmări situația din uh, celelalte state cu probleme. Avem instrumente variate la dispoziția noastră. Putem invita miniștri de resort, inclusiv ministrul uh, um, din Grecia, ministrul de resort din Grecia. Sunt convinsă că doamna comisar ne va spune că în, în orice moment comisia poate să raporteze cum stă situația cu implementarea acestor măsuri. Cred că aici intervine rolul nostru foarte important, să accelerăm procedura cât se poate de repede, procedura de luare de decizie și să controlăm apoi eficacitatea acestei, acestor decizii. Aceasta este viziunea mea ca președinte, președinte de comisie. Vă mulțumesc pentru intervenții și acum voi da cuvântul doamnei comisar pentru ca ea să vă răspundă la întrebări și sunt sigură că e pregătită. Vă mulțumesc foarte mult, doam doamnă președintă, și le mulțumesc tuturor membrilor pentru această discuție uh, foarte plină de succes și utilă. Voi încerca să răspund tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc întâi de toate pentru organizarea acestui schimb de opinii. Cred că este esențial și pentru Grecia și pentru Europa. Obiectivul nostru este într-adevăr să ajungem uh, să avem un impact asupra economiei reale și să ajutăm beneficiarii direct. După cum am spus, autoritățile grecești au adoptat un uh, mecanism de fonduri dedicate și ne-au asigurat că acești uh, bani vor fi folosiți pentru beneficiari. Desigur, Comisia Europeană se va asigura că orice plăți noi vor fi folosite în beneficiul direct al uh, poporului uh, grec și economiei elene. Știți că am, am fost și eu eurodeputat vreme de 8 ani și întotdeauna am luptat pentru dreptul Parlamentului de a uh, urma procedura pe care o dorește. După cum am spus însă și înainte, punctul de vedere al Comisiei este că ne confruntăm cu o situație excepțională. Nici o țară în momentul de față în Europa nu uh, se mai confruntă cu asemenea probleme bugetare. Deci, ca să-i răspund domnului Van Nistelrooy, avem uh, un mecanism special um, stabilit de autoritățile elene, astfel încât ne putem asigura că uh, fondurile vor intra în economia reală. Eu vă voi informa în continuare cu privire la aplicarea acestor măsuri în uh, vizitele ulterioare pe care le voi face în această comisie. Au fost multe întrebări cu privire la Troica și memorandum. Doresc să subliniez de la început că nu există nici o legătură anume uh, propunerea Comisiei completează măsurile deja existente și stimulează investiții rapide pe teren. Sper că astfel am reușit să vă răspund la întrebare. Oricum vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Doamnă Creel, Dumneavoastră ați vorbit despre uh, procedura accelerată. Pentru ultima perioadă de programare, cred că e esențial ca aceste măsuri să fie adoptate cât se poate de repede. Pentru că pentru 2007-2013 avem doar uh, un mic interval la dispoziție pentru a acționa. Știți că data limită este decembrie 2015 și dacă reușim în octombrie, tot va fi târziu, dar vom reuși să avem un uh, impact asupra, uh, asupra ceea ce se întâmplă în Grecia. Nu a vorbit nimeni despre consecințe. Dacă nu adoptăm aceste măsuri, consecințele vor fi foarte grave. În primul rând, Grecia va pierde foarte mulți bani și va trebui să ramburseze uh, niște bani și în momentul de față nu au cu ce. În momentul de față au construit în proporție de 95% o autostradă, de exemplu, uh, nu au cu ce să pună bani pentru cofinanțare, nu au de unde să pună bani pentru cofinanțare, deci proiectul s-a oprit și dacă nu reușim să adoptăm aceste măsuri, trebuie să dea înapoi uh, fondurile investite înapoi la comisie. Deci cred că dacă nu luăm măsuri, va fi periclitată și noua perioadă de programare. Deci, după cum am spus, aceste măsuri reprezintă un uh, ajutor uh, bănesc rapid care va debloca programele operaționale și uh, pentru, uh, pentru perioada veche și pentru perioada nouă. Deci cred că acesta este obiectivul nostru comun de a avea impact asupra economiei reale. un răspuns rapid pentru câteva dintre întrebările uh, de eurodeputaților. La summitul din iulie nu, a, nu s-a făcut decât să se aducă o completare, aceste 35 de milio- miliarde uh, nu au venit decât în completarea uh, angajamentelor pe care și le-a luat Grecia la Eurosummit. Și toate aceste măsuri împreună sper că vor continua la uh, sustenabilitatea uh, relansării economiei grecești și uh, de asemenea este important aici și rolul mecanismului de stabilitate. Aceste 35 de miliarde sunt deja în CFM. 25 uh, uh, de miliarde din fonduri structurale plus uh, uh, inițiativa pentru uh, angajarea tinerilor și uh, fonduri pentru ajutorarea uh, persoanelor nevoiașe și de asemenea fondurile pentru agricultură și de asemenea fondul pentru solidaritate. Dorim uh, totuși să facem niște plăți anticipate uh, din uh, aceste fonduri promise, pentru că este o situație uh, într-adevăr extraordinară. Um, și domnul Omarje a vorbit despre uh, nevoia de a ne mișca rapid, pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci uh, Grecia nu va mai putea să fie nu va mai putea să folosească banii și tocmai asta nu vrem. Trebuie ca Grecia să facă investiții pentru creștere și uh, ocuparea forței de muncă. Și dumneavoastră ați spus în mod repetat că trebuie să dăm dovadă de solidaritate în vreme de criză și să ajutăm economia Greciei. Și câteva dintre discursurile dumneavoastră au uh, fost într-adevăr uh, foarte, foarte implicate, foarte uh, devotate și Firește, știu și eu că nu doar Grecia are probleme economice acum. Trebuie să ne gândim și la țările care au probleme în absorbirea fondurilor europene. Știți că una dintre primele mele măsuri a fost să uh, stabilesc acest grup operativ pentru implementare și opt țări nu vor putea să um, absorbă, absorbă toate fondurile um, din ultima perioadă de programare va fi nevoie de niște angajamente, dar atunci când uh, am stabilit eu acest uh, grup de lucru, atunci când am intrat în mandat în noiembrie, rata de uh, finanțare era uh, 80% și acum este 95%. Deci Grecia nu se afla în acest grup operativ. Deci, dacă nu luăm acum măsuri rapide pentru această situație extraordinară, Grecia va pierde, uh, va pierde fondurile. Sunt de acord cu doamna D'Amato, uh, cu doamna Spirachi, cu doamna Bresso. Trebuie să vedem și cum putem uh, ajuta celelalte țări cu probleme. Însă, în momentul de față, trebuie să ne concentrăm pe reabilitarea economiei grecești, să avem o strategie de ieșire din criză și, desigur, un uh, plan de investiții. Pentru că fondurile europene structurale și de investiții trebuie să acționeze ca un catalizator. Știți foarte bine că în unele locuri o, fondurile europene reprezintă 85% din investițiile uh, naționale și uh, cred că și Grecia trebuie să, uh, să beneficieze de aceste fonduri. După 34 de ani de calitate de membru a UE, al UE, a Greciei, mai bine de 73 de miliarde au fost investite în economia Greciei și avem uh, mai bine de 20, 20 de miliarde disponibile. Și aici vorbesc doar despre fonduri structurale. Deci 73 uh, de miliarde plus 20 pentru următoarea perioadă de programare. Uh, știți foarte bine că nu putem să uh, facem deja următoarea perioadă de programare, dar cred că toate statele membre trebuie să, să fie obligate să uh, respecte regulamentele și să investească în principalele domenii din strategia 2020, cercetare, inovare, IMM-uri, eficiență energetică, Uh, dezvoltare urbană, incluziune socială și așa mai departe. Deci, în următoarea perioadă uh, este rolul uh, autorităților elene să transforme aceste obiective în realitate. Vom vedea ce se va întâmpla după alegeri. Oricum trebuie ca proiectele să fie de calitate. După cum am spus, de 35 de ani uh, se alocă fonduri și orice persoană care vizitează Grecia poate să vadă diferențele uh, pe care le-au avut fondurile europene în economia reală. Uh, am vizitat Grecia și am fost foarte surprinsă. Nu vorbim foarte mult despre ceea ce se face într-adevăr în statele membre și despre diferențele care s-au produs de la, la aderare. Dacă știți cum arăta Grecia în anii 80, atunci uh, vă dați seama că felul în care arată acum este într-adevăr dintr-o altă epocă. Cred că trebuie să uh, fim foarte mândri de ce s-a realizat cu ajutorul fondurilor europene, nu doar în Grecia, ci și în alte state membre. Uh, de exemplu, podul de la Pelopones. Există foarte multe spitale regionale construite cu bani europeni școli noi, metroul din Atena. Sute de mii de atenieni pot acum să ia metroul în fiecare zi. Fai 5 miliarde sunt investite în această, în această rețea de metrou. Am dat un interviu unui jurnalist uh, grec și i-am dat aceste exemple și răspunsul a fost da, auzit că ați investit ceva bani, nu ceva bani, am spus. Miliarde de euro au fost investiți și nu se vorbește de, destul despre lucrul acesta. Grecia a, fost, a primit ajutoare și în timpul uh, inundațiilor, au existat uh, proiecte de purare a apei uh, și gestionare a deșeurilor și acestea sunt doar câteva exemple. Sunt de acord că Trebuie să ne gândim la situația altor state membre, dar doresc să subliniez faptul că situația este unică și niciun alt stat membru nu are asemenea probleme bugetare. Uh, from, from this. And this measure... Scopul acestor măsuri este să se ocupe de această situație pentru a se asigura lichidități suplimentare pentru punerea în aplicare a unor proiecte de investiții concrete. Dar sunt de acord cu domnul Cotolino. Într-adevăr, sunt de acord cu toți cei care au spus că ar trebui să existe o discuție mai largă în toate statele, care să includă eventual și toate statele membre. În legătură cu asistența tehnică, pot să vă asigur că serviciile mele și DigiRegio colaborează foarte strâns cu uh, autoritățile elene pentru a se asigura că fondurile sunt folosite eficace. În plus, anumiți experți de, au fost uh, uh, alocați ministrilor de economie pentru ca să îi ajute să le răspundă la întrebări legate de achizițiile publice uh, sau de planul Juncker, de exemplu. Sunt de acord cu dumneavoastră că capacitatea administrativă este uneori mai importantă decât banii și este foarte importantă și este foarte important ca toate statele membre să aibă capacități administrative. Evident că în multe state membre trebuie să se îmbunătățească multe lucruri, trebuie să se combată frauda, corupția și trebuie ca sistemul de audit să fie mult mai activ. Căutăm într-adevăr metode de a asigura sprijin prin grupul comun de lucru. Există acest grup comun de lucru între, uh, la care participă Comisia și uh, autoritățile elene și, după cum știți, există și un serviciu de sprijin pentru reformele structurale la Comisie. Vom avea și un canal um, suplimentar prin care să asigurăm asistența autorităților elene. Deci, practic, ce ne dorim este să grăbim uh, punerea în aplicare, să asigurăm o viață mai bună pentru poporul elen și, după cum am spus și până acum, când este vorba de punere în aplicare, întotdeauna aceasta va uh, cădea în responsabilitatea statului membru. Deci noi vrem doar practic să facem o injecție de lichidități și apoi uh, va rămâne ca Grecia să pună în aplicare cât mai repede decizia la care vor ajunge ca colegislatori uh, Parlamentul European și apoi și Consiliul. Acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre criza umanitară. Știm foarte bine că ne confruntăm cu provocări foarte importante și foarte delicate. De asemenea, Aș vrea să subliniez că politica de coeziune a contribuit deja la integrarea socială a migranților din multe regiuni. Eu m-am deplasat nu numai în țările afectate acum, ci și în suburbiile Berlinului, Parisului și acolo am văzut foarte multe proiecte uh, desfășurate pentru integrarea migranților. Aș vrea să vă asigur că din prima zi de după vacanța de vară am organizat dezbatere ample cu DigiRegio și căutăm metode de a ajuta în această situație a migranților. În primul rând, avem posibilitatea de a schimba axele dacă vor exista țări care solicită acest lucru. În plus, vom asigura rapid adăposturi, consiliere psihologică în toate țările care au uh, graniță externă și vom căuta și fonduri în acest sens. Pentru 2014-2020, cred că principalul cuvânt cheie va fi integrare. După cum spuneam, anumite țări au folosit deja bugetul disponibil pentru integrare. De exemplu, Italia a folosit cel mai mult um, prin programul Sicureța. În 2007-2013 s-au construit peste 100 de adăposturi din bani europeni. Este vorba despre Puglia, Catania, Sicilia, um, regiunile cele mai afectate, adică Grecia nu a solicitat acești bani în ultima perioadă de programare, uh, care, deci banii nu au fost folosiți pentru migrație, dar orice stat membru poate să um, solicite aceste sume de bani. Oricum ar fi, se iau foarte multe măsuri pentru migranții legali prin, uh, cu ajutorul fondurilor FEDER. De exemplu, în Olanda avem un exemplu foarte frumos al unei doamne din Iordania care a reușit să să înceapă să vândă niște produse originare din țara ei și astfel își hrănește familia. Deci, iată, este vorba despre o companie nouă pe care ai înființat-o și noi sprijinim înființarea de noi companii pentru că mulți migranți sunt foarte bine pregătiți, profesori, doctori și noi prin FEDER, dar și prin uh, Fondul Social European, trebuie să asigurăm banii necesari pentru a-i sprijini pe cei care vor să facă ceva. Cred că este o posibilitate pe care nu o folosim uh, um, complet, nu o folosim uh, la nivel maxim, um, la fel ca și cooperarea interregională. Cred că la două săptămâni după Strasburg, mulți dintre voi vor veni la Luxemburg și vom uh, sărbători împreună 25 de ani de program Interreg. Este vorba despre programe care se desfășoară în Uniunea Europeană, dar și cu state terțe, precum Serbia sau fosta Republică Iugoslavă, Macedonia, chiar Croația. Eh, nu, eh, sunt cu Croația aceste programe. Serbia-Croația. Avem și posibilitatea de a folosi fondurile pentru acest program pentru integrarea migranților. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez o sesiune dată de succes și evident că ne vom întâlni și săptămâna viitoare la plenară. Aștept cu interes să colaborăm și săptămâna viitoare și după cum v-am promis la început, după evaluarea um, felului, felului în care se va aplica această măsură. Ne vom reuni ca să discutăm din nou. Nu vom discuta doar despre Grecia, pentru că, după cum știți, 2016 este un an crucial, este anul în care vom vedea rezultatele concrete ale uh, regulamentelor um, și reglementărilor în statele membre. Mulțumesc și mult succes! Thank you very much, Commissioner. I... Mulțumesc, doamnă comisar. Cred că ați răspuns la aproape toate întrebările. Mai există ceva? Mai există cineva ce vrea să spună ceva? Da, domnule Van Nistelrooy? Mulțumesc foarte mult. Această reuniune a regii este destinată procedurii, deci haideți să ne concentrăm asupra acesteia ca să ajungem la niște concluzii. În prima mea intervenție am spus că PPE preferă procedura normală, procedura ordinară, din cauza conținutului, pentru că trebuie să ținem cont de rolul nostru ca Parlament. În decursul dezbaterii am observat că și comentariile altor colegi mă sprijină. Este clar că și noi vrem un rezultat rapid și sprijinim acest lucru. Însă, dacă nu ne îndeplinim propriul rol, nu e bine. De exemplu, putem să avem un raportor pentru Grecia pentru anul viitor în cadrul regii Pentru că, de exemplu, dacă Grecia nu um, își um, retrage fondurile pe care urmează să le investească și mai dăm și noi bani, sunt practic mai mulți bani, deci e un lucru bun, dar cred că totuși ar trebui să existe un raportor din partea Parlamentului care să monitorizeze evoluția și care să ne spună ce se întâmplă. Deci, practic, poate ar trebui să nominalizăm din fiecare grupă persoană și să căutăm un raportor. sau puteți să veniți și dumneavoastră cu o propunere. Cred că este o posibilitate foarte bună, um, o posibilitate ca noi să scriem o scrisoare și să indicăm ceea ce dorim. Nu cred că ar trebui să ne lansăm rapid într-o procedură, să zicem da imediat, pentru că avem și noi punctele noastre care ne interesează și iată că unii dintre noi au chiar um, îndoieli. De aceea, cred că ar trebui ca în 2016 să dezbatem acest lucru. Nu trebuie ca întotdeauna să fie punctul principal de pe ordinea de zi, dar trebuie să avem și noi din când în când inițiativa, nu să așteptăm informații de la comisie din când în când. Așadar, aș vrea să rog celelalte grupuri să ne gândim împre- împreună la faptul că este o situație specială și trebuie să luăm măsuri deosebite. Poate că avem nevoie de niște activități suplimentare în comisia noastră pentru a asigura buna desfășurare a procedurii. Iar în această situație, sunt sigur că vom găsi o soluție bună, de exemplu o scrisoare, un raportor, pentru a asigura acest lucru și atunci pot să sprijin și eu uh, marea majoritate din această care există deja în această comisie. Și după cum spuneam, atenție la ce face Consiliul, pentru că dacă Consiliul uh, va înainta amendamente, avem posibilitatea și noi să ne gândim la ce ni se pune în față. Nu trebuie pur și simplu să spunem da. Deci avem nevoie de puțină libertate de mișcare, de aceea mi-aș fi dorit eu o procedură ordinală. Chiar dacă asta ar însemna să se organizeze o ședință extraordinară. Suntem de acord să acceptăm majoritatea, dar cu niște activități suplimentare, după cum am spus.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 în cazul Greciei și al altor țări care au participat la program, Comisia a luat iniția- cu întârziere inițiative care să garanteze absorpția fondurilor. Am vorbit despre rolul memorandumului în Grecia și noul program. Am intervenit deja și am spus ce cred, dar să nu facem o confuzie între părerea mea și măsurile pe care trebuie să le uh, luăm acum. De la început am spus că suntem pentru procedura rapidă. Este o situație urgentă și, um, practic, așa ar trebui să ne și mișcăm. Trebuie să avem o procedură rapidă care să ne scoată din acest impas. În ciuda problemelor din Grecia, din cauza problemelor din Grecia, trebuie să acționăm foarte rapid. Am spus asta de multe ori în plenar și am spus-o uh, și v-am spus-o și dumneavoastră, doamnă comisar, direct. Deci trebuie să optăm pentru procedura simplificată. Asta vreau să le spun colegilor de la PPE. Evident că și comentariile noastre și ale altora trebuie să fie luate în considerare, trebuie să existe un dialog uh, corect. Este clar că trebuie să se schimbe pactul de stabilitate și măsurile cu privire la um, deficit și toate țările monitorizate astfel trebuie să aibă posibilitatea de a absorbi corect fondurile. Nu cred că ar trebui să existe o procedură separată pentru Grecia Uh, adică o supraveghere separată pentru Grecia. Toate statele membre trebuie să fie egale, dar uh, ar trebui să avem o procedură, uh, să optăm pentru o procedură simplificată. Am spus asta de la început. Comisia a reacționat prea încet. Doamna Novakov, domnul Novakov, 30 de secunde. Deși nu sunt doctor, pot să vă spun că uh, văd ce se întâmplă cu țările care beneficiază de fonduri structurale. Um, avem nevoie de procedură simplificată pentru că procedura ordinară este prea grea, prea complicată, prea birocratică și durează prea mult. De aceea este nevoie și vă rog, doamnă comisar, să faceți tot ce puteți pentru a accelera procesul de simplificare uh, în politica de coeziune pentru că avem nevoie de mai puțină birocrație și um, trebuie să ne mișcăm cât mai repede. Mulțumesc, doamna Graal. Ultima intervenție. Da, am să mă exprim pe scurt. Din câte văd, toate grupurile s-au pus de acord că adoptăm procedura simplificată și uh, aș vrea să adoptăm și propunerea domnului Van Nistelrooy în următoarea ședință a coordonatorilor. Trebuie să discutăm activitățile suplimentare pe care vor avea loc împreună cu procedura simplificată. Sper că sunteți și dumneavoastră de acord sau mă rog că vă veți da seama că toți suntem de acord pentru ca să putem începe lucrul. Mulțumesc! Bun, vă mulțumesc. Să trag concluziile. În urma dezbaterii, în calitate de președinte, propun să hotărâm să adoptăm procedura simplificată. Este vorba despre procedura din regula 50 din regulamentul de procedură al Parlamentului. La punctul 1 se indică că în urma primii dezbateri cu privire la propunere, președintele poate propune să se aprobe fără amendamente asta am făcut acum, nu? Singura problemă ar fi dacă există obiecții din partea o zecime a membrilor. Dacă nu există această problemă, președintele înaintează Parlamentului o um, propun, această propunere. Este vorba despre regula, despre regula 150 cu 1. O zecime din comisia noastră înseamnă 5 membri. Deci, se opune cineva procedurii simplificate? Yes, I just, I just want to see. Vreau doar să văd dacă se opune cineva. Nu, nu există nicio obiecție. O abținere. Abținere. We, we need five objective este nevoie de cinci obiecții și avem numai una. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, este vorba despre o abținere. Deci haideți să votăm. Nu mai este nevoie să votăm. Ok, I'll present the report. Să vă prezint raportul. Înțelegeți procedura? Înțelege toată lumea procedura? Și toată lumea este de acord. Good job. Okay, thank you everybody. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru această colaborare și vă urez mult succes. Ne vedem pe data de 17.